ușor, deschizând canale de comunicare. Israelul este un partener important pentru UE. Colegii au spus-o în mai multe rânduri cât de important este să găsim o soluție uh, cuprinzătoare pentru Orientul uh, uh, Mijlociu pentru a aduce securitatea și stabilitatea în regiune. Uh, Uniunea Europeană trebuie să rămână relevantă ca uh, un jucător echilibrat în uh, viitorul uh, proces între Palestina și Israel. Uh, o pace pașnică se poate realiza numai pentru un angajament uh, pentru a nu promova violența prin acorduri și obligații legale. O soluție cu două state uh, are în vedere o uh, regiune în care israelienii și palestinienii să trăiască uh, în pace unii lângă ceilalți. Uh, acest lucru a fost subliniat în mai multe rânduri în Consiliul ONU pentru Drepturile Omului Israelul nu trebuie să fie singura țară care să fie tratată separat de celelalte uh, țări. Acest lucru trebuie uh, corectat pentru că UE finanțează sisteme multilaterale și trebuie să fie un broker onest care să includă și Israelul în această parte a regiunii. Mulțumesc. Următorul vorbitor este doamna Arena. Mulțumesc. Consiliul de Securitate afirmă încă o dată crearea coloniilor de către Israel în teritoriul uh, palestinian ocupat din 67, inclusiv vestul Ierusalimului, nu are niciun fel de temei în uh, lege și reprezintă o încălcare flagrantă a dreptului internațional și un mare obstacol uh, în calea soluției cu două state și instalării unei paci, păci durabile. Primul alineat al rezoluției 2334 din 2016 a ONU Um, înălțimile Golan, Cisjordania și Jerusale- Ierusalemul de Est nu fac parte din teritoriul israelian. Alineatul 16 din uh, uh, hotărârea din 12 noiembrie 2009 a Curții de Justiție a Uniunii Europene. Ar putea să fac și alte trimiteri la dreptul național internațional și european care arată că sunt ilegale aceste colonii. Lista este lungă. Uh, pe 18 noiembrie, anunțul lui Pompeo a fost o provocare suplimentară. Ce, să, ce putem face? Să respectăm dreptul internațional și dreptul european. Și vă mulțumesc, doamna Mogherini, pentru uh, munca depusă în aceste sensuri, uh, pentru respectarea frontierelor din 67 și a dreptului internațional și european. Curtea uh, de Justiție obligă statele membre uh, să garanteze uh, o etichetarea corectă a produselor care provin din coloniile israeliene. Suntem aici în Parlamentul European, dumneavoastră sunteți de la Comisie, trebuie să respectăm dreptul internațional, trebuie să respectăm dreptul european, aceasta este datoria și este răspunderea noastră, responsabilitatea noastră. Mulțumesc, are cuvântul domnul Nart. de la Renew. Uh, mulțumesc, doamnă președinte. Uh, principalul instrument uh, este puterea economică. Acesta trebuie să fie principalul nostru instrument împotriva, pentru rezolvarea conflictului Israel-Palestina. Convenția a patra de la Geneva și acordul de asociere cu Uniunea Europeană spun acest lucru. Acesta se bazează pe, respectarea principiilor democratice și ale drepturilor omului, care reprezintă un element esențial al acordului. Eu vă întreb, când vom cere respectarea acestui acord? Cooperare, da, dar pentru cei care cooperează și uh, respectă uh, Uh, acest acord. Uh, Statele Unite ne ignoră, uh, dinamitează acordul de la Oslo și recunoaște suveranitatea Israelului asupra teritoriilor ocupate. Suntem irelevanți pentru că nu suntem respectați și nu ne respectăm unii pe alții. Jumătate de secol de ocupare este de netolerat, e inadmisibil. Toate condamnările sunt inutile. Să trecem la fapte. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Saturi de la Verzi. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă înalt reprezentant. În momentul în care Statele Unite reinventează dreptul internațional, după cum zic chiar ele, eu salut Constanța Europeană și sobrietatea juridică. Conform sentinței Curții Europene de Justiție, se repetă din nou poziția Europei Israelul este separat de coloniile pe care le-a implantat în, pe platon, platoul Golanului și pe, înăl, pe înălțimile Golanului și știm foarte bine că această colonizare este o frână în calea păcii. Din 1967, fără să ne gândim la Ierusalim Est, noi am trecut de la 16.000 la 427.000 de coloni, uh, care sunt cifrele din organizației internaționale Peace Now, israeliene. Și deci mulțumim Europei pentru că rămâne pe poziții, dar este și momentul ca Europa să fie la fel de constantă pe acțiuni pentru că trebuie să contribuie la pace concret. Uniunea Europeană a vorbit prea mult despre drept, acum trebuie să-l și aplice și trebuie să garanteze că se respectă. Are mijloacele să o facă, deci Comisia trebuie să se asigure că statele membre vor respecta inscripționările mărfurilor din uh, coloniile izraeliene și că are curajul UE să meargă mai departe, să se poată garanta aplicarea dreptului internațional. Mulțumesc! Vă mulțumesc, spune doamna președinte, iar acum are cuvântul domnul Liții de la IDE. Doamna, mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă înalt reprezentant Mogherini, în conformitate cu secretarul de stat american, coloniile izraeliene nu încalc, din Cisjordania nu încalcă dreptul internațional, iar sentința Curții Europene de Justiție impune obligativitatea de inscripționare a mărfurilor dacă ele vin din coloniile uh, Uh, așa zis, uh, ale Israelului. De ce pe Europa noi interesează să eticheteze la fel și alt produs din ale celelalte 200 de focare contencioase din lume pentru că am impresia că politica SUA a fost destul de slabă până acum, iar uh, momentan cel mai mare interes e cel legat de Iran. Uniunea Europeană continuă să lovească însă în Israel, singura democrație din Orientul Mijlociu, când ar trebui să se aibă ca dușman terorismul islamic. Uniunea Europeană alocă milioane de euro Republicii Islamiste Turcia pentru uh, ca să îi mulțumească eventual că a ocupat Cipru. Poate că are dreptate Netanyahu să spună că e vorba de un nou uh, antisemitism în Europa? doamnă președintă cred că problema coloniilor face parte din cadrul mai larg al negocierilor între palestina și uh, israel. Israelul este un partener important pentru Uniunea Europeană în ceea ce privește securitatea, economia, și valorile uh, partajate. Avem nevoie de Israel și ei au nevoie de noi. Și pentru ca să rămânem relevanți într-un proces viitor între Palestina și Israel și să fim un broker echilibrat, este important să nu subbinăm poziția acestora uh, tratând lucrurile în mod greșit. Pacea între palestinieni și israelieni poate să existe numai atunci când palestinienii sunt uh, sub o conducere democratică care combate violența, iar uh, uh, Uniunea Europeană nu mai este numai un plătitor, ci și un jucător. Trebuie să încercăm să punem capăt incitărilor din partea autorității palestiniene și să Uh, nu încercăm să dăm un mandat pentru perpetuarea acestui conflict. Aș dori din nou să îndemn pe toți să respecte uh, timpul de intervenție. Următorul vorbitor este doamna Martina Anderson din partea GUE. Mă bucur că pot fi prezent astăzi aici pentru a participa uh, la această dezbatere. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a spus că vânzarea produselor uh, produse pe pământ palestinian furat trebuie să fie etichetat ca atare. Însă acest lucru nu, este, nu merge suficient de departe. Michael Link, raportor special al ONU, a avut, a avut dreptate când a spus că uh, produsele fabricate în uh, colonii le permit acestora să se să promoveze. Coloniile uh, nu pot fi etichetate de un obstacol în calea păcii, dar în același timp uh, încurajate prin cumpărarea produselor lor. Uh, toate ca, ambele case ale Parlamentului irlandez au votat pentru a uh, nu mai permite importurile din colonii, însă guvernul irlandez blochează um, adoptarea acestor legi. Politica lui Trump este una uh, instabilă și periculoasă. Ir- Uniunea Europeană uh, aplică standarde diferite ocupatorului și ocupatului. Îmi pare rău, cred că ați înțeles greșit, dar avea, vă revenea doar un minut. Are cuvântul acum domnul Castaldo, vicepreședintele Parlamentului European, din numele, în numele neafiliaților. Președinte, în una mossa forse non troppo... Mulțumesc. Într-o mișcare neașteptată al secretarului de stat Mike Pompeo, acesta pe 18 noiembrie a anunțat o schimbare radicală a politicii SUA față de coloniile din Cisjordania, spunând că nu le mai consideră ilegale și necorespunzătoare la, uh, cu legea internațională. Astfel, administrația aceea SUA a renunțat să fie un mediator credibil în conflictul din Orientul Mijlociu și în același timp a dat o lovitură serioasă perspectivei celor două state. E foarte dificil în această situație să mai fi constructiv. Cu Statele Unite care, pe bună dreptate, au abdicat de la imparțialitatea necesară pentru un astfel de rol, acum Uniunea Europeană trebuie să facă un pas înainte și să încerce să-l facă să renască din cenușă un proces atât de dificil, dar foarte necesar. De fapt, în timp ce Orientul Mijlociu e în flăcări, trebuie să punem uh, pe planul 2 conflictul israelo-palestinian, spunându de, de, despre el se spune că este o non-prioritate, dar e o mare greșeală să facem așa. E vorba de fapt de mama tuturor conflictelor din acea zonă și de o condiție sine qua non să se rezolve dacă vrem ca această macro-regiune să fie stabilă. Mulțumesc, doamne înalt reprezentant, pentru angajament și cer noi comisie, noi lui uh, înalt reprezentant să demonstreze spirit de inițiativă și să vină în fața părților Israel și Palestine cu altă propunere, cu o nouă foaie de parcurs și cu nouă speranță. În ceea ce privește dreptul internațional, respect sentința Curții de Justiție și trebuie să datorăm valorilor și tuturor cre- și credibilității noastre să respectăm și aceste hotărâri, pentru că altfel vom pierde credibilitatea în acea regiune. Mulțumesc, spune președinta. Următorul vorbitor e domnul Mandel Lucas din partea PPE. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, dragi colegi. Există un aspect politic, moral, apoi rolul Uniunii Europene și apoi poziția generală a Uniunii Europene. Aspectul moral, după părerea mea, este că vorbim despre singurul stat evreu de pe această planetă și vorbim despre vechea, vechiul cămin al poporului evreu. Au fost uh, Uh, casa acestora timp de mii de ani. Deci cine suntem noi ca Parlament European să uh, judecăm cine colonizează acele teritorii? Apoi este pol aspectul politic. Uh, chestiunea uh, coloniilor. Uh, dacă ne amestecăm, asta înseamnă că uh, încălcăm procesul de pace și nu-l susținem, pentru că este doar unul dintre multiplele aspecte. Rolul UE în procesul de pace trebuie să fie unul de broker onest securitatea este ceea ce are nevoie Israelul și de aceea este important ca Israelul să rămână Uh, în controlul uh, zonelor care sunt uh, o amenințare, de unde vin amenințările dacă securitatea nu se stabilește în aceste zone, este important ca acest control să rămână și procesul de pace are nevoie de Uniunea Europeană ca un mijlocitor onest. Israelul este singura democrație, singurul stat de drept din Orientul Mijlociu. Doamna Mogherini, vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră. Eu o să cer ca această poziție uh, a Uniunii Europene să se regăsească și în munca uh, succesorului dumneavoastră. Mulțumesc. Următorul vorbitor este doamna Insir în numele Socialiștilor și Democraților. Mulțumesc, doamnă președinte două state democratice, Israelul și Palestina, care uh, să trăiască în pace una lângă alta este obiectivul nostru. Dar pentru ca acest lucru să devină posibil, trebuie ca ambele părți să respecte măsurile comune și dreptul internațional. Situația actuală uh, este împotriva uh, realizării acestui lucru. Anumiți alți actori internaționali, precum Statele Unite, nu fac decât să ne dezbine mai degrabă decât să ajute la găsirea unei soluții, mutând ambasada la Ierusalim sau făcând declarații precum cea recentă în care se spunea că nu sunt ilegale coloniile. O soluție cu două state ar presupune recunoașterea Palestina. Um, s-a făcut în 2014, dar mai multe state ar trebui să o facă. Fără acest lucru, cele două state nu vor putea funcționa. Aș vrea să văd că Uniunea Europeană face mai multe. E vorba de teritorii ocupate, de colonii, dar și de produse. E vorba și de susținere și ajutor umanitar. Din 2014 um, s-au construit acolo clădiri, infrastructuri uh, plătite de statele membre de Uniunea Europeană care sunt destrus, distruse de militarii israelieni. Nu este acceptabil așa ceva. Am o întrebare simplă. Ce face Comisia pentru a opri aceste lucruri și ce face Comisia pentru a garanta că se va compensa pentru toate aceste lucruri. Mulțumesc. Următorul are cuvântul domnul Groșel de la Riniu. <clears throat> Mulțumesc. Problema rezol rezolvarea problemelor din Palestina sunt din ce în ce mai îndepărtate din cauza deciziei americane, iar criza umanitară se și adâncește. Nu pot să nu constat că o parte a comunității internaționale, din cauza intereselor proprii, nu își dorește de fapt o soluție de durată și că îi convine acest status quo. Eu cred că Uniunea Europeană, în numele politicii uh, PESC, ar trebui să susțină o soluție a celor două state și cred că uh, trebuie să se ceară oprirea colonizării și trebuie să ceară din partea tuturor uh, părților implicate să se întoarcă la masa negocierilor și să încerce să găsească o soluție de durată. Indiferent de ultimele evenimente, ceea ce rămâne este că această problemă nu poate să fie rezolvată altfel decât la masa negocierilor. Mulțumesc! Acum următorul vorbitor este doamna Dowding, de la Verzi. Mulțumesc, doamnă președinte. A sosit momentul ca Uniunea Europeană să, devine, să devină noul uh, intermediar onest între Israel și Palestina. Uh, acest lucru uh, presupune un angajament neclintit față de dreptul internațional. Acum, așa cum a spus și Curtea de Justiție recent, trebuie să se eticheteze produsele din teritoriile ocupate ca atare. Uh, Trebuie să luăm măsuri pentru a aplica hotările judecătorii și acesta este primul pas. Însă, mai târziu, Uniunea Europeană trebuie să interzică importarea produselor produse în colonii uh, în Uniunea Europeană. La fel s-a făcut cu produsele din Crimea și din nordul Ciprului. De deci, ce să nu facem la fel cu cele produse în colonii? Uh, ONU trebuie să uh, facă publică baza de date cu companiile care operează în coloniile israeliene, care fac profit construind și mărind aceste colonii. Trebuie să transmitem un mesaj clar lumii. Orice încercare de a legitimiza anexarea și de a încălca dreptul internațional va avea repercusiuni concrete. În sfârșit, vreau să-i să o rog pe doamna, să o întreb pe doamna înaltă reprezentantă și succesorul dumnea ei ce pași concrete se vor lua pentru a asigura respectarea dreptului internațional care să rămână un punct de referință pentru procesul din, din Orientul Mijlociu. Mulțumesc, care cuvântul acum domnul Zahardil, în numele ECR. Já se musim priznat, že jsem vždycky nervózní, když se tady v Evropském parlamentu. Mulțumesc, sunt întotdeauna uh, nervos atunci când începem să vorbim despre Israel, pentru că foarte rar venim cu un punct de vedere echilibrat și obiectiv. Trebuie să gândim ce este important pentru Europa și ce va aduce avantaje cetățenilor europeni. Numai la asta ne gândim. Ar trebui să realizăm că Israelul este un partener regional, poate că cel mai important pentru Uniunea Europeană, mai ales în uh, domeniul securității. Vorbim of adeseori despre valorile europene și trebuie să acceptăm că din multe puncte de vedere uh, Israelul este un stat de drept, o democrație și este o țară în esență europeană, chiar dacă nu este pe continentul european. Deci ar trebui să manifestăm solidaritate față de, uh, de Israel, mai ales în contextul unui antisemitism crescând în multe țări europene care subminează pozițiile noastre. Uh, așa încât cer o abordare mai echilibrată a Uniunii Europene și cred că trebuie să demonstrăm solidaritatea cu Israelul. Mulțumesc. Domnul Urban Crespo, un minut. Gracias, eh, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană nu poate fi uh, complice al apartheidului din Palestina. Relațiile comerciale și militare cu uh, întreprinderile și instituțiile israeliene care sunt implicate în încălcarea drepturilor omului împotriva poporului palestinian. Așa se materializează complicitatea Uniunii Europene cu apartheidul uh, suferit de palestinieni și palestiniene. Uniunea Europeană a refuzat să impună respectarea clauzei de drepturile ale omului pe care o, are, o a inclus inclusă în acordul de asociere cu Israel. Ehm, sunt multe organizații care cer să nu mai sprijinim crimele împotriva poporului palestinian. Societatea civilă palestiniană, prin eh, campanii precum BDS, eh, este singura care ține piept încălcărilor drepturilor omului de către Israel. Tocmai de aceea eh, se încearcă criminalizarea relației noastre cu societatea civilă. Trebuie să luăm măsuri concrete, să recunoaștem poporul palestinian, să oprim ocuparea, să punem embargo pe armele din Israel eh, și interzicerea importurilor eh, de produse care provin din uh, colonii. Trebuie să luăm măsuri, nu mai putem să privim, să închidem ochii la ce se întâmplă. Vă mulțumesc. Nicolau Alavanos. Domnul Nicolau Alavanos, un minut și jumătate. Vă mulțumesc. Statele Unite au recunoscut uh, coloniile. Aceasta înseamnă o legitimare a ocupării și a anexării unor terenuri, unor uh, um, suprafețe pe care, um, care ar putea să aibă Ierusalimul ca și capitală. Este un lucru injust față de poporul palestinian care suferă consecințele devastatoare. Uniunea Europeană are o responsabilitate foarte mare aici. Ea trebuie să practice o politică de echidistanță între călău și victimă. Uniunea Europeană trebuie prin, uh, nu trebuie prin această atitudine să încurajeze atitudinea Israelului în fâșia Gaza și în Cisjordania. Responsabilitățile sunt foarte mari din partea instituțiilor europene care dezvoltă cooperarea cu Israelul, mai precis în sectorul economic și în sectorul apărării. Noi ne-am dorit recunoașterea statului palestinian cu capitală Ierusalim Est și cerem retragerea tuturor coloniilor să se uh, dărâme zidul rușinii și palestinienii să poată să își stabilească acolo gospodăriile, toți prizonierii să fie politici, să fie liberați. Trebuie ca deciziile pe care le-au luat 14 parlamente ale țării UE, ale țărilor UE care au recunoscut uh, statul palestinian să fie urmate de efecte concrete. Țara mea a fost printre țările care au recunoscut statul palestinian prin intermediul Parlamentului. Președintele, următorul vorbitor este doamna Asima Copulu și are cuvântul două minute. Madam High Representative, in this house I'm Doamnă înaltă reprezentantă, am să spun uh, lucrurilor uh, pe nume. Evident, nu suntem uh, surzi, nu suntem orbi, nu suntem muți. Clar, am auzit poziția UE în legătură cu coloniile, am auzit-o și de la înaltă reprezentantă astăzi, am auzit-o și de multe ori în trecut, inclusiv zona trecută, l-am auzit fără îndoială pe domnul președinte, domnul Trump și pe secretarul de stat Pompeo în legătură cu Israelul. Nu suntem nici orbi. De zeci de ani tot vedem cum au loc uh, atacuri teroriste sângeroase împotriva civililor uh, uh, din Israel. Am văzut-o în chibuțurile de lângă Vâcia Gaza când copilul Daniel de patru ani a fost ucis de rachetele Hamasului. Am văzut ce se întâmplă acest lucru în, în satele israeliene din înălțimele Golan, unde populația locală este folosită ca scut uman, unde Hezbollahul uh, a um, traficat uh, rachete pentru a le putea folosi împotriva civililor israelieni. Israelul are preocupări de securitate legitime, nu este uh, Uh, nu suntem nici muți. Uh, Uniunea Europeană a fost foarte vocală, susținând pacea și stabilitatea în regiune. Israelul este unul dintre cei mai apropiați aliați ai Europei și împărtășim multe interese și valori comune. Acum trebuie să promovăm o agendă bilaterală comună pentru a consolida uh, legăturile cu Israelul și este esențial ca noua comisie aleasă să prioritizeze acest lucru. O colaborare mai strânsă nu va promova doar pacea, dar va ajuta și Europa să-și consolideze rolul de intermediar onest și echilibrat pentru asigurarea păcii dacă vrem pace și stabilitate în Israel, Parlamentul trebuie să uh, acționeze responsabil și să nu se uh, uh, implice în politicile altora. Nu suntem nici orbi, nici muți, dar uneori tăcerea e de aur. Mulțumesc! Mm. Am încheiat uh, de mult uh, vorbitorii uh, de la grupurile politice. Iertați-ne că s-a creat confuzie. Doamna Avram, un minut. I'd like to welcome Mrs. Mogherini. Vreau să salut prezentarea echilibrată a doamnei Mogherini în ceea ce privește situația din Palestina și din Israel. Vreau să reamintesc tuturor că Israelul este singura democrație din Orientul Mijlociu și poate că ar trebui să punem mai multă energie pentru a uh, determina uh, țările din zonă să urmeze calea adevăratei democrații. Astfel ar putea fi instaurată pacea în zonă atunci când e vorba de uh, colonii. Cred că acest lucru trebuie să fie partea negocierilor dintre Israel și uh, palestinieni sancționarea unei singure părți nu a fost niciodată o soluție. Israelul este un partener comercial important. Apoi, când e vorba de securitate, inovare, agricultură, combaterea terorismului sau a schimbărilor climaticilor, uh, Israelul face foarte mult pentru Europa. Deci nu trebuie să ne alienăm prietenii arătându-i cu degetul de fiecare dată fără a uh, intra mai adânc uh, în realitățile complicate din zonă. Vă rog să rămâneți propuneți un uh, agent, un intermediar uh, uh, onest și echilibrat pentru a duce cu adevărat pacea în zonă. Mulțumesc. Următorul vorbitor este domnul Horwood. Un minut. Mulțumesc. Dezbatem numai la câteva zile după ce guvernul israelian a intrat cu, împreună cu regimul venezuelan în, în într-o politică pe care uh, numai puțini o susțin. De asemenea, se vede o aliniere între administrațiile Netanyahu și Trump, care au stricat perspectivele de pace. Declarațiile lui Mike Pompeo despre coloniile din uh, Cisjordania, care nu sunt inconsistente cu dreptul internațional, sunt greșite, în primul rând, dar sunt și o susținere a lui Netanyahu, care dorește să schimbe realitățile la fața locului și să submineze fezabilitatea unei soluții a celor două state. A fost de decenii vorba de această soluție și rămâne în continuare singurul plan viabil pentru pace. Trebuie să apărăm dreptul Israelului de a exista ca stat, dar trebuie și să recunoaștem dreptul la un stat al palestinienilor, pentru că foarte mulți uh, de mult uh, s-au îndeplinit criteriile de la Montevideo deja și din ciuda acestor fapte în continuare există uh, Uh, lideri moderați arabi în Cisjordania și sper că un nou guvern israelian va intra la un compromis cu acești lideri care sunt moderați pentru că este în interesul păcii și securității din zonă. Dar trebuie să fim gata să creștem presiunea pentru ca să se meargă pe această cale. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Majid. un minut. Assalamu alaikum! Dragi prieteni, assalamu alaikum! Mesajul meu pentru eroii palestinieni care au rezistat examinării uh, culturii națiunilor și dreptul la existență în ultimii 70 de ani. Sunt milioane și milioane de europeni care au crescut în spatele cortinei de fier uh, sub ocupație. Au fost sufocați și strangulați de aceasta. Au uh, trăit în acele condiții în care se produceau crime tulburătoare. Unii sunt de dreapta, alții sunt de stânga, însă știu ce înseamnă prea bine, știu ce înseamnă ocupația pentru a permite uh, să se întâmple acest lucru. Dați-le palestinienilor ce ați dori pentru dumneavoastră și prietenilor mei din Parlament le spun același lucru. Uh, promisiunea că uh, armele produse în UE nu vor fi folosite pentru uciderea copiilor uh, dumneavoastră. Dacă coloniile sunt ilegale, produsele de acolo sunt ilegale și cei care profită de pe urma lor sunt infractori, sunt criminali. Trebuie să vedem justiția în acțiune. Nelson Mandela a spus, libertatea noastră este incompletă fără libertatea palestinienilor. Doamna Michels, un minut. Domnule președinte, doamnă Mogherini, suntem cu toții de acord, văd că declarațiile lui Trump și Pompeo și că legitimarea politicii de colonizare a Israelului calcă dreptul internațional în picioare. Spirala conflictului între rachete și uh, construcții de colonii a, a ajuns la o fază accelerată. Domnul Nasselborn, uh, ministrul din Luxemburg, a propus o capitală pentru Palestina Est, Ierusalimul de Est. Acesta este foarte frumos, dar din păcate este foarte uh, foarte uh, departe de ceea ce putem obține. Noi nu vom putea să apărăm acest, uh, acest plan dacă trebuie să fim martori în continuare a unei escaladări uh, a situației și în toată regiunea. Cât de credibilă este diplomația noastră în Orientul apropiat dacă, pe de o parte, avem o politică de stranie în Uniunea Europeană cu Libia și cu Turcia. Cât de credibil suntem dacă statele membre vă răspund cu exporturi de arme acolo unde se încalcă dreptul internațional. Avem nevoie de o conferință internațională de pace pentru ca să găsim răspunsuri sincere. Mulțumesc! One minute. Mulțumesc! Un minut, domnul Mixer. High representative, dear Federica, let me Înalt reprezentant, dragă Frederica, dăm voie să-ți mulțumesc pentru cooperarea în ultimii cinci ani și pentru angajamentul de a găsi o soluție uh, justă a acestui conflict între palestinieni și israelieni. De asemenea, angajamentul tău ferm de a menține unitatea Uniunii Europene în ceea ce privește abordarea procesului de pace. O soluție negociată cu două state rămâne singura cale de a rezolva conflictul și este soluția convingătoare din punct de vedere intelectual care ține cont de îngrijorările de securitate ale Israelului și um, Uniunea Europeană a susținut această soluție cu două state activitățile coloniilor uh, reprezintă un uh, obstacol pentru procesul de pace și acest lucru trebuie să fie foarte clar. Același lucru este valabil și pentru uh, încurajările uh, făcute uh, de americani în ceea ce privește legalitatea acestor uh, colonii. Acestea nu sunt, nu sunt în conformitate cu dreptul internațional. Domnul Bauta Diaz, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Respectarea dreptului internațional este datoria tuturor statelor și uh, Israelul nu poate fi o excepție, cred că suntem cu toții de acord. Acestea fiind spuse, doamna Mogherini mă îngrijorează modul în care anumite partide vor să profite de conflict pentru a uh, dovedi uh, ură față de Israel, mai mult sau mai puțin disimulată. Uh, Așa cum a denunțat anul trecut Agenția Drepturilor Fundamentale în 12 uh, din uh, statele membre, o treime dintre cei uh, intervievați au spus că sunt victime ale atitudinilor antisemite. Um, recent, la celebrarea Yom Kippurului, a avut loc un uh, atentat. În, pe străzile Europei, compatrioții noștri evrei au de suferit. Ei nu se simt uh, în siguranță nici în țara lor. Acest lucru ne cere să fim responsabili și să ne implicăm activ de la nivel european. Vă mulțumesc! Domnul Chizil cu un minut. Chiria Prădre, Chiria Mângărini. Stimat uh, domnule președinte, domnul Mogherini, încă o dată, Guvernul Statelor Unite încearcă să legitimeze acțiunile inacceptabile ale Israelului. Mă gândesc aici mai ales la legitimarea coloniilor, după ce s-a transferat deja ambasada la Ierusalim și după ce oricum se luaseră poziții bine cunoscute despre înălțimile Golanului. Dincolo de aceasta, guvernul Israelului uh, încalcă mai departe drepturile statului uh, palestinian, iar Uniunea Europeană nu poate să rămână insensibilă. Trebuie să uh, exercite presiune asupra Israelului pentru ca acesta să se oprească din colonizare și să se angajeze față de o foaie de parcurs care să permită ajungerea la o soluție a celor două state invit țara mea să condamne atitudinea Statelor Unite și a Israelului și colonizarea, pentru că este un act de război. Vă mulțumesc, domnul Santos. Un minut. Doamna, mulțumesc, domnule președinte, stimată doamnă înalt reprezentant. Aș dori să vă felicit pentru această ultimă participare la o, sesiune plenară a Parlamentului European și pentru cuvintele foarte hotărâte pe care le-ați pronunțat, dar și pentru faptul cum direct și simplu ați încercat să tratăm această dilemă cu care ne confruntăm. Soluția celor două state este singura cale pentru a garanta, pe de o parte, dreptul palestinienilor la libertate, la autodeterminare și la dezvoltare din punct de vedere uman, dar în același timp este și singura care va da dreptul la pace și la liniște. Cred că răspunsul cu colonizarea și, și Uh, legitimarea din partea SUA nu face decât uh, și adăugarea prin faptul că se recunoaște Israelul ca și capitală, uh, Ierusalimul ca o capitală, capitală, mă scuzați, se, um, nu face decât să um, atâțe conflictul israelo-palestinian și astfel să limiteze posibilitatea unei păci, păci durabile în Orientul Mijlociu. Uniunea Europeană e bine să nu mai dea retorică, ci acte și e nevoie de acorduri pentru ca acestea, aceste idei să se pună în aplicare. E nevoie de o rezoluție din partea Consiliului de Securitate a ONU din 2016 care trebuie să fie pusă în aplicare și ea. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum domnul Willumsen, un minut. De israelske bosættelser i de besatte palæstinensiske områder Coloniile israeliene în teritoriile palestinene sunt o încălcare clară a dreptului internațional, dar nu uh, în mod uh, nu numai atât, este și o modalitate de a uh, pune obstacole în calea păcii. Nu putem să acceptăm ca Trump și Netanyahu să, considere, să continue să calce în picioare drepturile omului. Este esențial ca Uniunea Europeană Uh, să impună respectarea dreptului internațional. Trebuie să impunem o interdicție a importului de produse din uh, teritoriile ocupate. Recunoașterea unui stat uh, palestinian este esențială și trebuie să permitem palestinienilor să trăiască liber. Mulțumesc! Domnul Sanchez Amor, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă Mogherini, pentru eforturile depuse în ultimii ani. În ceea ce privește politica interna- externă uh, americană, deja uh, am depășit limitele uh, uimirii. Posesia, de fapt, a unui teritoriu devine, uh, conform doctrinei americane, uh, drept de proprietate, uh, aruncând la gunoi Convenția de la Helsinki. În cazul Crimei, facem la fel? Considerăm că este un teritoriu ocupat legitim? Dacă Turcia rămâne în Siria mai mulți ani, vom considera Turcia um, va deveni Turcia proprietară a Siriei? vom aplica și în cazul Oseției de Sud aceeași doctrină. Nu putem uh, trans, transforma ocuparea într-un titlu de proprietate legitim. Ce a făcut domnul Pompeo nu este o încălcare a dreptului internațional, ci este un atac la miezul relațiilor internaționale, la esența relațiilor internaționale civilizate. Mulțumesc. Domnul Maiorino, un minut. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc Frederica Moderini pentru tot ce a făcut. Trebuie să ne uităm cu îngrijorare la situația care continuă de ceva vreme în Israel și Palestina, o situație care impune comunității internaționale și Europei nevoia de a reacționa imediat. Uniunea Europeană trebuie să încerce să meargă pe soluția celor două state, două popoare. Este datoria noastră să continuăm pe această cale fără să mai ezităm o soluție care, pentru ca să poată să fie realizată, trebuie să se bazeze pe respectul reciproc și pe respectarea drepturilor fundamentale a statului uh, Israel de a trăi în pace și siguranță în granițele recunoscute de către comunitatea internațională, dar și același lucru pentru poporul palestinian care trebuie să fie recunoscut ca stat în granițele pe care, de care discutăm, să-i se recunoască legitimitatea și autodeterminarea. Este foarte important să denunțăm orice tentativă de a merge în direcția opusă. Iar politica lui Netanyahu a coloniilor a fost un factor de destabilizare, cu un element de tensiune non-justificabil și care încalcă dreptul internațional. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Fayon, un minut acum. Poștoana Federica tvoj mandat se izteka in hvala za vse opravljeno izvrstno delo. Dragă Federica, mulțumesc, domnule președinte. Îți mulțumesc chiar dacă n-ai terminat total pentru tot ce ai făcut în acest mandat. Dezbatere despre situația din Israel și Palestina este în continuare sub semnul violenței pe care noi o condamnăm. Peste 39 de victime am avut în ultima vreme din cauza atacurilor Israelului, iar uh, situația e din ce în ce mai gravă. Soluția nu poate fi decât negocierea și pacea. Ambele părți însă sunt otrăvite și blocate de acțiuni și măsuri uh, destructive din partea SUA și a președintelui Trump și, nu în ultimul rând, datorită schimbării poziției față de coloniile ilegale din Cisjordania. Această mișcare de șah poate fi înțeleasă și ca răspuns la decizia Curții Europene de Justiție CEJ de la Luxemburg, prin care mărfurile din uh, colonii trebuie să fie inscripționate clar. Coloniile sunt o încălcare a drepturilor și nu mă întreb cum poate ca Uniunea Europeană să aibă comerț cu ele. Produsele care sunt produse acolo, de fapt, sunt ilegale din punct de vedere al dreptului internațional și n-au ce căuta pe piața europeană. Comisia ar trebui să acționeze foarte repede pentru ca această decizie a Curții Europene de Justiție să fie pusă în aplicare, pentru că Israelul are posibilitatea acum să anexeze toate teritoriile și a anunțat-o deja și astfel nu mai se poate pacea. Mulțumesc, domnul Saliba. Murdrit al punt l-abitazzjonijiet iżraeljani fit territorju okkupat palestinjan huma illegali taħt il-liġi uh, poziția în ceea ce privește uh, coloniile a fost uh, cât se poate de clară și sper că va rămâne neschimbată. Uh, decizia administrației Trump de a submina dreptul internațional este o uh, amenințare la pace și securitate în zonă. Uh, în unirea forțelor pentru a găsi o soluție cu două state, pentru a combate violența și diviziunea în zonă nu există și nu poate exista nicio scuză invocând dreptul internațional. De aceea este nevoie să se pună capăt activităților în colonii, să se interzică produsele provenind din colonii pe piața europeană uh, și o Uh, dezamorsare a situației uh, din fâșia Gaza. Violența și incitările trebuie să înceteze, oamenii trebuie să fie protejați și un alt război trebuie să fie împiedicat cu orice cost. Mulțumesc! Urmează procedura intervențiilor spontane. Domnul Kelleher. Uh, de la bun început vreau să vă spun că eu respect uh, dreptul Israelului de a exista, de a se proteja și a trăi în Orientul Mijlociu, în pace și securitate. Dar după ce am uh, vizitat Cisjordania și am văzut cu ochii mei ce se întâmplă cu ocupația, cum subminează existența statului palestinian, să nu ne facem iluzii. Ideea că Israelul poate permanent să acapareze teritorii palestiniene are ca scop uh, subminarea oricărei realizări a unei soluții cu două state. Statul palestinian este dezmembrat încet încet în fața ochilor noștri. Uh, trimisul uh, american Kushner nu este considerat un intermediar onest. Uniunea Europeană trebuie să ocupe acest loc. Trebuie să permitem uh, existența palestinienilor și trebuie să ne asigurăm că orice proces de pace are la bază două state. Eu am sponsorizat acum câțiva ani un proiect de lege în uh, Parlamentul Irlandez care se referea la produsele din coloniile ilegale nu doar din Cisjordania, dar în toată lumea. Cred că ar trebui să procedăm la fel în ceea ce privește produsele uh, de acolo. Domnul Roginski are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, am uh, comemorat uh, ziua când evrei au fost izgoniți din Spania în 1492. Există foarte multe probleme de care ne amintim. Naziștii au venit în Polonia în uh, secolul trecut și s-au întâmplat foarte multe lucruri negative de care acest lucru ne amintește. Apoi, în 1948 s-a creat statul Israel și am, am întâlnit cu un coleg care este mm, expert pe Palestina și care a spus că uh, acum avem uh, și pe um, avem avut mai multe mm, um, momente înainte care ne-ar fi putut anunța această catastrofă care se întâmplă acum cu referințe biblice. Cred că, din păcate, putem uh, să ne considerăm martorii ter- terorismului și Europa în, are nevoie de o privire sănătoasă pe situație pentru a schimba ceva. Mulțumesc! I cannot see him in the chamber. Domnul Wallace nu este în uh, sală, doamna Stadler. Thank you. Israel. Mulțumesc. Israelul este într-o zonă instabilă uh, în uh, Orientul Mijlociu. Noi în germană spunem uh, că este în Orientul apropiat. Nu trebuie să pierdem din vedere faptul că Israelul este înconjurat de țări inamice care nu doresc decât să scoată din peisaj această țară. Uh, Uh, Israelul este foarte modern din punct de vedere al uh, realizării securității, care este rațiunea lor de a fi. Trebuie să-și apere țara în fiecare zi. Israelul este singurul stat democratic din regiune și merită întreaga susținere a Uniunii Europene. Este partenerul nostru și este garantorul securității pentru Uniunea Europeană. Uniunea Europeană trebuie să rămână relevantă în procesul de pace ulterior între Palestina și, uh, și uh, Israel și trebuie să fie percepută ca uh, un intermediar onest. Doamna Ward. The US Secretary Secretarul, uh, anunțul secretarului de stat american uh, că Statele Unite nu mai consideră coloniile israeliene în teritoriul palestinian ilegale este înfiorătoare. Administrația Trump a făcut tot ce a stat în putință pentru a destabiliza și pentru a îngropa soluția cu două state oprind uh, finanțarea pentru Agenția de Refugiați uh, a ONU pentru palestinieni și recunoscând, uh, recunoscând suverenitatea israeliană asupra înălțimilor Golan. Coloniile sunt în continuare ilegale. Aprobarea de către Trump nu schimbă dreptul internațional. Uniunea noastră a um, reafirmat rapid că um, coloniile sunt ilegale, că subminează uh, perspectiva unei păci durabile și o soluție cu două state. Această uh, Uh, afirmația Statelor Unite uh, distruge credibilitatea uh, acestei țări în procesul de pace. Coloniile sunt ilegale conform dreptului internațional, reprezintă un obstacol în calea păcii și amenință viabilitatea unei soluții cu două state. Facem apel la guvernul israelian să oprească extinderea coloniilor care este contraproductivă. Mulțumesc. Domnule Wallace, dacă sunteți pregătit acum. Mr. President, Mulțumesc, uh, domnule președinte. Doamna Mogherini, dumneavoastră ați criticat coloniile ilegale ale Israelului pe bună dreptate. Dar Uniunea Europeană a refuzat să ia acțiuni concrete și decisive împotriva Israelului. Nu avem control asupra faptului că SUA îi lasă să încalce drepturile împotriva palestinienilor și trebuie să spunem adevărul, Israelul face o politică a, a partidului, taidului și a genocidului în Palestina. Ați spus că soluția este cele două, soluția celor două state, însă din păcate aceasta este moartă și nu mai poate să fie resuscitată. Avem nevoie de o, sing- o soluție a unui singur stat în care palestinienii și izraelienii să aibă dreptul la drepturi eh, ale omului democratice și avem nevoie și de o întoarcere a refugiaților palestinieni la, în țara lor. Orice altceva nu o să mai funcționeze. Și ce o să facă mm, SUA cu Israelul și ceea ce fac deja este numai pentru că Europa le-o permite. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Ciuhodaru!

last speaker in Catch the Eye. Acesta a fost ultimul vorbitor la Catch the Eye și acum vreau să-i dau uh, cuvântul doamnei vicepreședinte a Comisiei, înalt reprezentant pentru politică externă, doamna Mogherini. Very much. Uh, I am sure that uh, uh the income... Mulțumesc uh, eu, mulțumesc foarte mult. Vă asigur că uh, viitorul înalt reprezentant și viitoarea comisie nu doar că vor lua notă de această dezbatere purtată azi în hemiciclu, dar că vor găsi și o cale de a păstra unitatea Uniunii Europene și a statelor membre, de a ne menține poziția noastră fermă în uh, apărarea și susținerea dreptului internațional și că va menține relația uh, constantă și coordonarea cu uh, restul lumii um, și cu cei din lumea arabă, însă nu numai. Uh, ei cunosc bine situația de pe teren și încearcă să uh, ne indice cu înțelepciune și realism calea pe care trebuie să procedăm. Trebuie să vedem ce inițiative putem avea pentru a reuși să facem progrese și pentru a um, împiedica uh, efectele negative să devină um, irreversibile. În anumite perioade din istorie, uh, înțelepciunea și rațiunea, nu doar în regiune, dar în întreaga lume, trebuie să um, ne îndemne să evităm ca um, cazul, scenariul cel mai trist să devină irreversibil. Aceste vremuri pe care le trăim ne cer nouă să jucăm acest rol acum, să fim noi cei care încercăm să evităm ca lucrurile să meargă prea departe, astfel încât perspectivele pozitive ale soluționării uh, conflictului să fie în continuare viabile pe viitor. Vreau să comentez un lucru pe care l-am auzit în timpul dezbaterii care m-a impresionat foarte mult. Există problema coloniilor în sine, uh, lucru, eforturile pe care noi le-am făcut și pe care le vom face în continuare ca instituții europene în ceea ce privește conflictul uh, israelo-palestinian și conflictul arabo-israelian, pentru că sunt două conflicte într-unul acolo, dar mai mult decât atât, există rolul pe care îl joacă Uniunea Europeană în apărarea și uh, păstrarea ordinii internaționale bazate pe reguli. Coloniile sunt contestate, da, dar nu sunt ilegale, s-a spus. Eu am impresia că ne îndreptăm către o direcție în care sper că instituțiile europene nu o fac, în care, într-un, către o direcție în care se contestă dreptul internațional. Eu sper să nu o facem. Um, desigur, sunt opinii diferite, dar um, Sper că veți cere Consiliului și Comisiei să contribuie la deblocarea situației din Israel și Palestina, să ajutați la implementarea dreptului internațional în ceea ce privește aceste colonii, dar ca deputați europeni Trebuie să recunoașteți că dreptul internațional nu se discută, ci se respectă. Și dacă începem discuția în legătură cu uh, incorectitudinea drepturilor internaționale, cred că deja sunteți într-un loc în care n-ar trebui să se afle Europa. Vă mulțumesc. Thank you, Mrs. Mogherini. The debate... Mulțumesc, doamnă Mogherini. Încheiem uh, această dezbatere. Următorul punct de pe ordinea de zi este declarația vicepreședintei Comisiei, înalta reprezentantă pentru afaceri externe și politica de securitate, referitoare la situația în regiunea de Mirul de Orient Mijlociu, inclusiv criza din Iran, Irak și Liban. Uh, putem permite um, intervențiile spontane și cartonașele albastre pri, prin metodele clasice și prin uh, înregistrare electronică. Solicitările de uh, cartonaș albastru sunt acceptate după ce au cuvântul vorbitorii numele grupurilor politice. Dezbaterea va fi deschisă de vicepreședinta Comisiei, înalta reprezentantă, doamna Mogherini. Aveți cuvântul. Domnule președinte, străzile Uh, din Beirut, Bagdad și Teheran uh, sunt uh, pline de demonstrații. În fiecare caz lucrurile stau diferite și totuși există cauze comune. Ceea ce a declanșat acest lucru au fost o serie de inițiative politice, însă demonstrațiile au luat amploare, Răspunsul nostru la aceste proteste are elemente comune. Am condamnat orice act de violență din toate părțile, am îndemnat uh, la uh, înfrânare și respectarea libertății de exprimare și am uh, cerut să fie investigate aceste cazuri de violență. Am cerut ca actorii externi să respecte întotdeauna suveranitatea acestor țări. Acum o să comentez pe câteva cazuri specifice, cele pe care le-ați menționat în titlul dezbaterii. În primul rând, în legătură cu Irakul. Irakul se confruntă cu niște provocări unice. A ieșit dintr-un conflict îndelungat, trebuie să aibă loc munca de reconstrucție și să întâmpine așteptările oamenilor pentru o viață mai bună. Aceste așteptări trebuie să fie îndeplinite dacă Irakul uh, trebuie să se stabilizeze pe termen lung. Și la ultima vizită a acolo în iulie, dacă nu mă înșel, am văzut uh, cât de mult a progresat uh, uh, țara atunci când e vorba de reconstrucție și reconciliere, dar cât de fragil este și acest progres. De la începutul protestului am cerut dialog, măsuri pentru a veni în întâmpinarea celor protestatarilor, inclusiv cele sugerate de misiunea ONU. Acest lucru este și mai uh, urgent astăzi. Trebuie să încurajăm Irakul să-și mențină politica de angajament constructiv cu toți uh, vecinii, vocea înțelepciunii este esențială. Noi, europenii, am spus întotdeauna că vrem să-i ajutăm pe cei din Irak să câștige pacea. Și asta ne cer oamenii din Irak. Deci vom fi de partea lor în continuare și vom însoți Irakul uh, pe uh, calea unei democrații uh, mai stabile. În Iran, protestele recente au izvorât din frustrări și dificultăți economice. Oamenii Oamenii au dreptul uh, să demonstreze și nu este nicio justificare pentru această folosire disproporționată a violenței. E nevoie de investigații de către autoritățile împuternicite autoritățile trebuie să asigure uh, accesul la internet uh, și libera circulație a informațiilor. Și dați-mi voie să adaug ceva care este foarte clar și este important de clarificat. Uh, că acest lucru nu are nimic de a face cu punerea în aplicare a acordului nuclear cu Iran.